Now we come to the votes. The... Doamna președinte, ajungem acum la voturi. Primul subiect este recomandarea pentru a doua lectură referitoare la drepturile pacienților în cadrul asistenței medicale transfrontaliere. E vorba de raportul doamnei Grostet. Și votăm acum poziția Consiliului. Blocul 1. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Și atunci poziția Consiliului se adoptă astfel modificată. Felicitări doamnei Grostet. Următorul punct este votul referitor la propun- moțiunea de rezoluție referitoare la acordurile de parteneriat voluntar uh, Flect. Mai întâi, amendamentul 1. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 2. Pentru. Împotriva. Abțineri. Vom verifica. Vom verifica electronic amendamentul 2. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. De asemenea, votul este strâns. Aș prefera să verificăm. Verificăm amendamentul 3. A votat toată lumea, s-a închis votul. și, de asemenea, și amendamentul 3 se respinge. Se supune la vot moțiunea de rezoluție. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Și acum raportul domnului Jado. Vot electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări raportorului. Din nou, cel de-al doilea raport al domnului Jadot. Vot unic. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Felicitări din nou raportorului nostru. Următorul punct este votul referitor la o moțiune de rezoluție legată de a, acordurile de parteneriat cu a, țările din Pacific. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotriva, abțineri. Nu este foarte clar, de aceea vom verifica amendamentul numărul 5. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. Amendamentul 7. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 6. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Și se respinge. Amendamentul 3. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 1 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. O moțiune pentru rezol de rezoluție, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul și se adoptă. Cum raportul domnului Martin în ceea ce privește uh, acordul interimar de parteneriat între Uniunea Europeană și statele din Pacific. Nu există amendamente, se supune la vot. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Co- felicitări domnului Martin. Următorul punct este propunerea de rezoluție referitoare la adopția internațională în Uniunea Europeană se supune la vot uh, moțiunea rezoluție comună pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și deci celelalte moțiuni de rezoluție devin caduce. Votăm acum votul, uh, moțiunea de rezoluție referitor la Comisia pentru Afaceri Externe în ceea ce privește acordul de stabilizare și cu Serbia. Uh, amendment 4. Amendamentul 4. Cred că are un amendament oral, doamna Lunacek. I would like to table an oral... Da, doresc să depun un amendament oral la acest amendament 4. Să uh, ștergem ultima parte. ...to new negotiations on its status. And I hope you get, I get your support for that. Thank you și vă cer răsprijinul pentru asta. Vă mulțumesc. Obiecții? Se pare că nu. Domnul Posolt. Da, mulțumesc. Aș vrea să recomand să votăm în favoarea acestei amendament oral. Mulțumesc foarte mult. Așadar, la amendamentul 4, așa cum a fost el modificat, votăm prin apel nominal. Deschid... S-a deschis votul. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Și se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Alinatul 7, vot uh, pe părți, două părți. Prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte. Dacă doriți, verificăm. Așadar, deschidem verificarea la prima parte a alineatului 8. Toată lumea a votat, votul s-a închis și se adoptă. Așadar, a doua parte, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă în mod clar. Alinatul 11, două amendamente. Amendamentul 2, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 5, pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm, aveți dreptate. Amendamentul 5. Deschidem verificarea la amendamentul 5. Toată lumea a votat. Votul s-a închis. și se adoptă. Amendamentul 6 a fost retras. Ajungem la, după alinatul 12, la amendamentul 8, un amendament oral din partea domnului Cacin. Uh, doamnă vicepreședintă, în vederea uh, importanței uh, drepturilor omului, doresc să avem un vot uh, cu apel nominal la amendamentul 8, referindu-ne la uh, Uh, decizia guvernului uh, sârb de a nu participa la ceremonia decernării premiului Nobel uh, de la Oslo. Pe de altă parte, se salută inițiativa ombudsmanului de a asista la ceremonie în numele uh, poporului sârb. Este un mesaj care arată că încălcarea drepturilor omului nu este acceptabilă și pentru a avea un sprijin mai larg față de acest amendament, doresc să uh, supun un amendament de compromis oral pregătit de doamna Maria Lenicova. Doresc să adaug cuvântul inițial între decizia și guvernului. Așadar, regretă decizia inițială a guvernului de a nu asista la ceremonia decernării Premiului Nobel pentru Pace de la Oslo de la 10 decembrie. Pe de altă parte, salută inițiativa ombudsmanului de a asista la ceremonie ca o decizie responsabilă și lăudabilă și invit pe toți colegii să sprijine acest amendament. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Cațin! Ne vom ocupa în primul rând de amendamentul oral. Are cineva obiecții față de uh, introducerea cuvântului inițial? Okay, in that case the... Atunci, amendamentul oral nu poate fi adus în ceea ce privește votul cu apel nominal. Are cineva obiecții? Lucrurile sunt la discreția mea sau putem vota dacă să avem vot prin apel nominal sau nu. vom avea un vot cu apel nominal la amendamentul 8. Deschid votul. A votat toată lumea. Votul s-a închis și se respinge. Amendamentul 3. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 9. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Domnul Svoboda? Dar nu am votat la amendamentul 8, nu? Sau am votat? A. Ah. Credeam că am votat numai pentru a avea sau nu un vot prin apel nominal. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Acum supun întreaga propunere de rezoluție la vot prin apel nominal. Votul s-a deschis. Toată lumea a votat. Votul s-a închis. Și se adoptă. Acum raportul domnului Cațin privind acordul de stabilizare ce uh, UE și Serbia, vot unic, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. felicită domnule Cațin. Următorul uh, punct este votul raportului doamnei Matias privind inițiativa europeană legată de boala Alzheimer și alte demențe. Vot prin apel nominal, votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Și se adoptă. Felicitări, doamnă Matias. Acum vom vota propunerea de rezoluție înaintată de Comisia de Petiții privind inhalatoarele pentru asmatici. Un vot unic, cine este pentru, cine este împotrivă, abțineri, se adoptă. Următorul punct, șase propuneri de rezoluții legate de situația în Haiti la un an după cutremur. O um, propunere comună de rezoluție supusă acum la vot. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Următorul punct, votăm uh, șase propuneri de rezoluții, uh, um, um, pentru de propunere de rezoluție privind încălcarea libertății de exprimare și discriminare în Lituania. Uh, a fost înaintată de patru grupuri politice. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Alinatul 2, două părți. Cine este pentru? Cine este împotrivă? se adoptă. A doua parte, cine este pentru, împotrivă, se abțineri. Doresc să verificăm aici a doua parte. Putem deschide votul pentru partea a doua de la alineatul 2. Toată lumea a votat, votul s-a închis și se adoptă. Amendamentul 3 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 5. Vot uh, pe părți, două părți. Cine este pentru? Prima parte. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Mm, aici lucrurile nu sunt clare, așa că uh, facem o verificare electronică pentru partea a doua a alineatului 5. Toată lumea a votat, votul s-a închis. Se respinge. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Amendamentul 5. S-a deschis verificarea. Toată lumea a votat, votul s-a închis. Și se respinge. Uh, referirea 8, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Din nou uh, vot foarte strâns, facem o verificare electronică. Toată lumea a votat. Votul s-a închis. Și se adoptă. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Considerentul F. Vot separat. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Vot strâns, așa că vom deschide verificarea electronică la considerentul F. Toată lumea a votat, votul s-a închis și se adoptă. Considerentul H, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Verificăm la considerentul H. S-a deschis votul. Toată lumea a votat, votul s-a închis și se adoptă. Acum supun propunerea de rezoluție în întreg, la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și acum explicațiile de vot.